Grecia și în finere ECR-ul a informat uh, președintele că domnul Marcus Prățel nu mai este membru al acestui grup și asta are efect de pe 12 aprilie 2016. El uh, este acum unul dintre membrii non înscriși.